Ladies and gentlemen, just before... Doamnelor și domnilor, înainte să trecem la vot, aș dori să fac câteva anunțuri. Câteva sunt fericite, câteva mai puțin. În primul rând, felicitări lui Evelyn Gebhardt pentru faptul că a fost aleasă pe postul de vicepreședinte al Parlamentului European. Felicitări, Evelin! Am avut deja prima noastră întâlnire a coordonatorilor fără tine și a fost foarte ciudat, dar uh, portofoliul tău a rămas în mâini foarte competente și și Malcolm Harbour m-a contactat ieri ca să-ți transmit felicitări din partea lui. De asemenea, felicitări și Evei Paunova, care de acum este Eva Medel. Se pare că Eva nu este aici încă. A, ah, ba da, Vrem doar să anunț faptul că Eva s-a căsătorit și să-i urăm casă de piatră. Avem un nou membru, domnul Iasenko Selimovic. El a fost foarte activ în timpul întâlnirii de ieri. Și Renato Zoro, care nu este încă aici azi, este un alt membru nou. Apoi veștile proaste. Kerstin Westphal nu se simte bine. Este sub tratament și sperăm că se va face bine în curând, dar dacă am înțeles bine, va lipsi câteva luni. Am pus uh, pe biroul aici de uh, prezență o carte poștală pe care puteți uh, semna dacă doriți. Catherine Steiler a spus că Kerstin Westphal ar uh, fi recunoscătoare dacă ar primi un, astfel de uh, carte de însănătoșire grabnică. Știu că mulți dintre noi suntem apropiați uh, de Kerstin și ne gândim la însănătoșirea ei. Să sperăm că ni se va alătura din nou în curând. Asta au fost anunțurile președintelui. Să trecem la vot. Primul punct este raportul anual referitor la guvernanța pieței unice în cadrul semestrului european din 2017. Scuze, trebuie să-mi găsesc cartela de vot. which I don't actually have, for which I apologize. <laughs> So maybe we'll, we'll add my name to the vote. Deci nu-mi găsesc cartela de vot, așadar probabil că va trebui să adăugăm votul meu la final. Poate că asistentul meu ar putea să meargă să obțină o cartelă de vot? Mulțumesc. Avem amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Compromisul 4. Pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Amendamentul 70. Pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. 71. Pentru? împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul, amendamentul de compromis 5. Votăm mai întâi amendamentele de la 20 la 23. Amendamentul 20. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 21. Pentru, împotriva, vom verifica electronic. Amendamentul 21. Uh, votul meu nu este acolo, deci se respinge. Amendamentul 22, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 23 este o ștergere. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se, re se respinge. Acum trecem la amendamentul compromis 5. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Așadar, acum trecem la amendamentul 72. 72, la alineatul 7. Cine este pentru? Amendamentul 72. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 73. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 31. O ștergere. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 75. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 32. Pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 7, mulțumesc, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 77 sau verificăm, verificăm amendamentul 36. se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, verificăm la 37. Amendamentul 37. 37. Se adoptă. 78. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 79. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 41. Pentru. Împotriva. Abțineri. Verificăm. Se respinge. 42. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 43. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 44. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 81. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 82. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 83. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. 84. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. 45. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. 46. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 47. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 48. Pentru, împotriva, nu e foarte clar. Verificăm amendamentul 48. Nu e clar, dar e, Fiind egalitate, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 51 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 53 pentru, împotriva abțineri se respinge. 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 55 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 56 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotriva, verificăm amendamentul 57. Se respinge. Asta a fost 57, trecem la 58 pentru împotriva abțineri se adoptă, 59 pentru potrivă, Verificăm. 59. Se respinge. Măcar uh, la voturile care sunt așa de strânse avem uh, consecvență. 86. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 60 și 61. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 1. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 2 pentru abținere um, se adoptă, 3 se adoptă, 4 se adoptă, 5 se adoptă, compromisul 1, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 65, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 8, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 9, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă votul final. Vol, a, eh, vot a, eh, copil nominal înregistrat. Se adoptă 32 pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări raportorului, care a lucrat foarte mult. So the second item is... Al doilea punct este omologarea și, uh, adică, îmi cer scuze, controlul achiziționării și deținerii de arme. Este un vot unic pe concluziile trialogului. Textul cu amendamentele acelea este un vot uh, electronic, direct. Mai lipsește un vot. Mulțumesc. Se adoptă 25 pentru, 9 împotriva, 2 abțineri. Acum acest text va trece la plenară. Mulțumesc. Pentru cei care nu au fost prezenți la comisie ieri, există informații în public care nu sunt foarte clare cu privire la textul cu privire la care am căzut de acord. Serviciul de presă al Parlamentului European va emite o declarație detaliată în numele meu ca să explice exact detaliile a um, acordului pe care l-am convenit, în așa fel încât toți utilizatorii, toți consumatorii să înțeleagă corect limbajul cu privire la care am convenit. Știu că lipsa de claritate duce la um, îngrijorări. Vă mulțumesc.

Okay, colleagues, uh, we continue and now the uh, Stimați colegi, să trecem mai departe. Trecem la tehnologia financiară, raport asupra influenței tehnologiei asupra viitorului sectorului financiar. Proiect de aviz. Raport, uh, Comisia de fond este ECON. Raportarea pentru aviz de la noi este Dita Haranzova. Dita, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt aici ca să prezint proiectul de aviz al IMCO pentru tehnologia financiară. Avizul nostru este unul pozitiv. Tehnologia financiară reprezintă vizitorul, viitorul pieței financiare. Activitățile bancare, investițiile și cumpărăturile sunt mai ușoare, mai ieftine pentru toată lumea. Este mai ușor ca întreprinderile să primească finanțare și împrumuturi. Bineînțeles, unii din sectorul bancar nu uh, privesc cu ochi buni acest lucru și doresc să-i țin afară pe noi jucători de pe piață, dar acest lucru nu este în interesul consumatorilor și nici în interesul băncilor pe termen lung, în opinia mea. Nu pot închipui uh, să revenim la vremurile de dinainte de online banking sau bancomate. Copiii mei nu ar putea înțelege o vreme în care uh, toată lumea, în, în care nimeni nu folosea internetul ca să se ocupe de problemele sale bancare. Avizul meu tocmai în această direcție merge. Comisia trebuie să continue să elimine barierele în calea naturii transnaționale a tehnologiei financiare, dar uh, fără să sprijine o tehnologie în defavoarea alteia. Un exemplu de barieră îl reprezintă sistemele de plăți. În ciuda muncii făcute pe um, zona europeană unică de plăți, încă nu avem un sistem adevărat ca în SUA sau în alte state. Ca să fie clar, eu nu sprijin uh, crearea unui uh, PayPal european, ci pur și simplu crearea unui cadru legislativ favorabil. Autentificarea consumatorului prin EPA este importantă. Există o greșeală de uh, ortografie, unde plată a fost înlocuită, cuvântul plată a fost înlocuit de cuvântul client, dar asta va fi uh, corectată printr-un amendament. Apoi, pentru plățile de 10 euro sau mai mult, din 2018 vom încerca să îmbunătățim situația. Adoptarea linilor directoare finale. Aici sunt de acord cu uh, îngrijorările exprimate de sectorul de e-commerce. nu avem nevoie de mai multă, îmi cer scuze, avem nevoie de mai multă siguranță împotriva fraudelor, dar uh, aceste reguli ar fi mai degrabă o povară pe umerii utilizatorilor. Avem nevoie de uh, măsuri de securitate bazate pe risc. Dacă livrez dacă comand produse la mine acasă și uh, cumpărăturile se fac uh, conform cu istoricul meu de cumpărături în trecut, atunci siguranța este alta decât în alte situații mai nesigure. După cum veți vedea în aviz, eu mă concentrez pe principiile generale din tehnologia financiară. Sper că membrii vor veni cu amendamente tehnice pe chestiuni concrete de tehnologie financiară, va veni și eu cu amendamente uh, precise pe chestiuni cum ar fi crowdfunding sau um, um, monede virtuale și așa mai departe. Bineînțeles, voi distribui uh, amendamentele mele către raportorii în umbră pentru uh, feedback și pentru semnături. Mulțumesc foarte mult, Dita, și acum, din partea grupurilor politice, Ivan Ștefanin pentru PP First of all, Madame Nita Haranzova for great... Mulțumesc. <clears throat> În primul rând, colegii Aranzova pentru munca depusă. Importanța fintech pentru competitivitatea sectorului financiar și a pieței unice. Să înainte să discutăm cadrul de reglementare, trebuie să conștientizăm cu toții un lucru. Inovatorii în domeniul uh, financiar folosesc tehnologia nu doar de dragul ei, ci pentru că înțeleg uh, cum, folos- cum funcționează această industrie sau cum nu funcționează. Și de aceea încearcă să aducă soluții utile pieței. Fintech încearcă să ofere produse mai bune, mai eficient, cu costuri mai scăzute. Dacă aceste companii doresc să fie competitive, trebuie să bucure de încrederea consumatorilor. Aici rolul autorităților de reglementare e important. Sigur că suprareglementarea nu e bună pentru creștere, dar industria fintech are mult de câștigat de la un cadru de reglementare bine definit. Eu cred că raportul ar putea merge chiar mai în detaliu, dând uh, recomandări specifice și orientări clare Comisiei și altor instituții în uh, textul final aș dori să văd niște recomandări clare către Comisie și Autoritatea Bancară Europeană, în special în ceea ce privește standardele de autentificare ale clienților, care vor intra în vigoare odată cu directiva în 2018. Trebuie să ne gândim la formulări mai bune și mă refer în special la elementele de autentificare. Iar uh, în același timp trebuie să creăm un mediu sigur pentru utilizator și de aceea avem nevoie de o atitudine cooperantă și flexibilitate. Mulțumesc! Mulțumesc, Ivan! Numele SND, raportorul din umbră Nicola Dante. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc, doamne Șaranțova, raportoarea, pentru text, care reprezintă o bună bază. E mult de lucru în următoarele săptămâni. Această revoluție are efecte asupra vieții noastre. Se schimbă modul în care accesăm aceste servicii. Multe lucruri se simplifică, e drept. Fintech e o piață nouă care se dezvoltă foarte repede. Unii spun branșa financiară a secolului 21. E vorba de un fenomen în scară largă, se pot face plăți mai rapide și de pe telefon. Există metode alternative de finanțare, crowdfunding, de exemplu. um, monezi, valută virtuală. Deci e o revoluție. Se schimbă instrumentele financiare. Există, așa apar servicii mereu noi. În trecut nu ni le-am fi putut închipui. Există tot mai multe elemente inovatoare pentru tot mai mulți oameni. Uh, Uniunea Europeană trebuie să facă ceva în acest sens. Va juca un rol important, va trebui să joace un rol important, iar eu sunt de părere că avem nevoie de stabilitate, de creștere, în special pentru startup-uri noi. Important să avem uh, încrederea clienților în acest domeniu ca să garantăm o creștere organică a piețelor și pentru a evita frauda. Asta înseamnă că avem nevoie de o abordare europeană pentru aceste inovații. Trebuie să creăm un mediu pentru cei care doresc să investească în acest sens. Companiile au nevoie de tot mai multe dispoziții clare pentru a fi informați și ce mi se pare mai important este rolul central al consumatorilor. Așa cum s-a spus, domeniul fintech oferă soluții care aduc cu sine mai multe ocazii, în special pentru companii familiare, care, unde se va uh, simplifica accesul la astfel de servicii. Trebuie să stabilim măsuri ca să protejăm clienții, în special în domeniul financiar, dreptul de a fi informat în totalitate, concentrarea ar trebui să fie pe împrumuturi, relația B2B, relații comerciale și așa mai departe. În mijloace tot mai folosite. Consumatorului trebuie să îi se garanteze că tranzacțiile sunt sigure, că poate plăti digital, că economiile sunt sigure. Deci aceste platforme digitale folosesc tot mai mult datele clienților, în special în domeniul fintech, dar datele trebuie protejate, sfera privată trebuie protejată. Și nu în ultimul rând, trebuie să avem în vedere folosirea algoritmilor, tot mai frecventă, în special în robotică, și de aceea mi se pare important să mai detaliem aceste aspecte ca să obținem transparență maximă și să ne ocupăm și de clienți. Și în ultimul rând aș dori să mai spun că avem nevoie de reguli clare în Europa. Asta e important pentru mai multă încredere în cetățeni și să putem folosi șansele acestea care se deschid, care se oferă IMM-urilor și platformelor. Mulțumesc, domnule Dante. Dan Delta, în numele ECR? Da, mulțumesc. Numesc, vorbesc în numele lui Vicky, care ar trebui să iasă cu presa. Ea dorește să-i mulțumesc lui Dieter pentru proiectul de raport. Important să subliniem acest uh, efect pozitiv. Vicky propune câteva formulări e de acord cu raportorul pe principiile largi ale tehnologiei, ale abordării, dar ar adăuga că susține și principiile de inovație, să corespundă scopului și să fie orientat către viitor. Fintech trebuie să fie responsabil, să țină cont de evoluții și deschis în state terțe. Există mai multe versiuni ale fintech și trebuie să evităm obstacole care să facă din uh, Europa o insulă. Să, avem, uh, să fim atenți dacă vorbim de un sistem bancar comun în Europa. Sistemele noi nu trebuie să interfereze cu sistemele noi. Programe sau sisteme precum PayPal aduc uh, elemente noi și utile care trebuie apreciate. Și Vicky va mai propune ceva despre acel sandboxing în Europa. Asta permite companiilor să testeze sandbox în uh, fintech într-un cadru real și este folosit acum în Franța, țările de jos și Portugalia și e important să schimbăm bune practici și ce putem învăța din aceste inițiative ca să susținem uh, Europa ca hub fintech global, susținem și inovația în cercetare și elemente tehnice, automatizarea apare și ea, RegTech e un alt instrument care poate fi folosit, deci Vicky s-ar putea să propună ceva și în acest sens, dar în mare susține abordarea raportorului. Mulțumesc! Mulțumesc, Dan! Și acum, dacă există colegi care doresc să ia cuvântul, doamna Grapini. Mulțumesc. Um, pornesc de la titlul acestui raport și, sincer, um, eu nu cred că tehnologia financiară influențează um, tehnologia asupra viitorului sectorului financiar, uh, influențează cu siguranță și viitorul sectorului economic, pentru că uh, tot ce se întâmplă în sectorul financiar aduce efecte în uh, sectorul economic. Eh, ieri am avut o întâlnire cu Asociația de Plăți Europene și tocmai criticau directiva despre care s-a mai vorbit aici, care se va aplica, va fi asimilată în 2018 ehm, legat de niște efecte asupra, mai ales asupra IMM-urilor din punct de vedere al Uh, greutății comerțului e commerce uh, uh, pentru clienții mici pentru micro-întreprinderi cerințele de completare a multor câmpuri determină pe foarte mulți să renunțe la achiziție. sunt de acord cu ce spunea dita și poate ne detaliază măsuri de securitate dar bazate pe risc pentru că știm cu toții cei care am și lucrat în economia reală că atunci când îți vrei să iei foarte foarte foarte multe măsuri blochezi la un moment dat Uh, dezvoltarea și cred că aici există această așteptare din partea uh, mediului privat ca uh, sistemul de plăți Bine, eu nu sunt o iubitoare a sistemului bancar, am avut mari probleme cu sistemul <laughs> bancar când lucram în economia reală, dar uh, poate că prin acest raport și aștept cu nerăbdare uh, ce va prezenta Dita și raportorul grupului meu, uh, poate că putem să îmbunătățim ceea ce deja critică Asociația de Plăți Europene prin directiva aprobată în 2016. Cred foarte tare că avem nevoie de, de dezvoltarea tehnologiei tehnologiei financiare, dar așa cum spuneam, cred că nu trebuie să ne gândim numai la impactul asupra sectorului financiar, ci mai ales la impactul asupra economiei pentru că în fond uh, tehnologia financiară și sectorul financiar deservește sau așa ar trebui să fie dezvoltarea economică în piața internă. Mulțumesc și aștept cu nerăbdare uh, punctele de vedere ale raportorilor. Mulțumesc. Uh, many, th many thanks, Maria. Now I wonder if the Commission întreb dacă comisia dorește să spună ceva, domnul Iacob. Mulțumesc. Ne-am uitat la propunerile raportorului. Nu avem probleme majore cu propunerea, cu orientarea, însă aș sublinia că s-au atins deja foarte multe trebuie pus uh, în funcțiune un sistem care să ajute inovația, dar cum spunea și ultimul vorbitor, trebuie ținut cont de beneficiile mai largi, de aspectele economice și de societatea ca ansamblu. Nu știu dacă doriți să intru în detaliu pe toate cele șase puncte, aș putea să o fac foarte pe scurt, da? La primul punct nu avem nicio problemă, e clar că mare, transformare majoră a sectorului financiar, dar a economiei în ansamblu și trebuie să fim foarte precauți uh, când uh, ne uităm la aceste ocazii pe care, care apar pentru economie, dar și la individual, dacă ne uităm la plăți peer-to-peer -peer, prin folosirea de noi tehnologii crearea de locuri de muncă, posibilitate, potențial de creștere, să nu încercăm să înfrânăm aceste evoluții doar pentru a proteja locuri de muncă în firmele tradiționale. Noi dorim să promovăm inovația în întreaga economie, inclusiv în sectorul financiar tradițional, dar și la nou veniții pe piață. Apoi identificarea și înlăturarea de bariere existente pe piață. După cum am spus, legislația nouă urmează să intre în vigoare, în special cu directiva a doua în domeniul serviciilor de plată, care va fi implementată la începutul anului viitor. Va trebui să monitorizăm cu atenție impactul acesteia și să anticipăm care ar putea fi impactul când vom dezvolta standardele de reglementare pe autentificarea clienților și accesul la informații de cont pentru părți terțe, subiecte dificile și unde vom lucra în strânsă legătură cu Parlamentul European. O piață unică digitală pregătită pentru viitor neutru din punct de vedere tehnologic. Tocmai asta încercăm să urmărim prin acest PSD2, regulamentul SEPA de asemenea trebuie să ne asigurăm că va contribui și legislația de nivel 2. Punctul 5 e mai puțin clar. E nevoie de mai multă precizie în formularea Parlamentului. Citind uh, această trimitere la un sistem european de plată online, e o muncă în care Banca Europeană Centrală este implicată deja, e vorba de plăți instant, va fi o evoluție foarte interesantă pe viitor, dar și alte uh, aspecte de plăți mobile. Urmărim uh, cu interes aceste evoluții și cred că acest punct merge un pic în acest sens. Ar fi interesant să vedem ce se așteaptă. dori să subliniez că Banca Centrală Europeană joacă un rol cheie aici și Comisia va urmări aceste aspecte și va susține acest proiect. Iar la liniile orientative nu sunt linii orientative, ci standarde tehnice de reglementare, deci va fi vorba de legislație concretă care va trebui aplicată uh, pe autentificare, acces la informații de cont. Sunt lucruri în desfășurare pe care se lucrează, iar luna viitoare, în câteva săptămâni, deci vine propunerea Autorității Europene Bancare o vom analiza și vom lucra cu Comisia Econ sub conducerea lui Marcus Taber ca să ne asigurăm că avem o abordare echilibrată cu aceste standarde. Mulțumesc! Mulțumim Comisiei! Dita, dorești să închei această dezbatere? Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte! Aș dori să mulțumesc tuturor uh, colegilor Eu am înțeles că suntem pe direcția cea bună, sunt de acord cu Maria că subiectul este mult mai larg, dar în același timp trebuie să ținem cont că e doar un aviz IMCO, deci cum spunea Nicola, să ne concentrăm pe consumator în primul rând. Așa cum am spus, textul se concentrează acum pe principiul general al domeniului fintech, de acord și cu Ivan că ar trebui să adăugăm uh, recomandări și sugestii concrete. M-aș bucura să văd propunerea dumneavoastră în acest sens. Nu cred că e un uh, subiect controversat, dar acum ar fi bine să aducem amendamentele, să modificăm textul, dar sunt într totul de acord cu mai tot ce ați spus. Aștept cu interes amendamentele dumneavoastră și cooperarea cu raportorii din Umbra. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor pentru dezbatere. Vă aduc aminte calendar, termenul limită 7 februarie pentru amendamente, analiza amendamentelor 6 martie și vot pe aviz 21 martie. Mulțumesc, încheiem această dezbatere și vă aduc aminte că revenim la ora 3 cu audiere publică pe standarde europene pentru sectorul 20. Mulțumesc! <laughs>